vom relua reuniunea în ședință plenară. Primul punct uh, al după amiezii uh, trebuie să vorbim despre procesele verbale care au fost distribuite, procesele verbale ale sesiunii de ieri. Dacă în legătură cu acestea are cineva vreo observație de făcut, nu e cazul. Asta înseamnă că procesele verbale se consideră ca fiind adoptate și vă mulțumesc. Iar acum trecem la dezbaterea pe lângă declarațiile Consiliului și Comisiei, situația actuală a cele de-a doua evaluare a programului de ajustare economică pentru Grecia.